Buenos Bună dimineața, vă rog să luați loc. La punctul 1, uh, adoptarea ordinii de zi. Avem următoarele modificări. La punctul 13, Propunerea de fuziune uh, CEPOL și Europol, acest uh, raport este amânat pentru că domnul Bafi nu poate participa și la punctul 14, delegația în Cipru de asemenea este amânat. Dacă nu sunt obiecții, putem trece la punctul numărul 3, stadiul negocierilor interinstituționale privind procedurile legislative. Acesta era punctul programat, însă Doamna Antonescu nu este cu noi, nu este în sală, deci nu poate participa la reuniunea din această dimineață. Propunerea de directivă privind uh, dreptul la acces la un avocat și aș dori să vă informez în legătură cu stadiul negocierilor interinstituționale în absența ei. La ultimul trialog, al șaselea, uh, de ieri după masă, rezultatul poate fi considerat pozitiv, s-au înregistrat progrese, iar uh, pozițiile Consiliului și ale Parlamentului, care erau foarte divergente la început, acum încet încet se apropie. Însă, există o serie de aspecte cărora Parlamentul le acordă o importanță foarte mare, de exemplu, principiul uh, confidențialității, între, comunicarea între suspect și persoana sau persoana acuzată și avocat, Președinția a exprimat intenția de a supune această chestiune atenției Coreper în martie 20, în 27 martie, iar derogațiile la drepturile care sunt uh, stipulate în uh, directivă, căile de atac în cazul în care acest drept este încălcat și accesul la un uh, avocat pentru o persoană care face obiectul unui mandat de arest european. Deci aceste, aceste prevederi rămân în continuare deschise. Sperăm ca, sau raportarea speră să ajungă la un acord în primă lectură în viitorul apropiat. Următorul dialog tripartit va avea loc în uh, aprilie, în timpul plenarei și probabil că va mai avea loc un uh, trialog în luna mai. Deci iată cum arată stadiul negocierilor acestui dialog uh, interinstituțional în ce privește accesul la uh, un uh, avocat. Acum putem trece deci la punctul 4. E vorba de documente cu informații cheie referitoare la produsele de, invenții, de uh, investiții. Domnul Diaz de Mera ceru cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Uh, mergeți cam repede în această dimineață și cred că ar trebui să uh, uh, revenim uh, la punctul 3. Uh, eu nu sunt chiar așa de rapid. Aș dori să mă refer la uh, stadiul negocierilor interinstituționale privind procedurile legislative. Și aici aș dori să fac o mică declarație. Îmi permiteți, domnule președinte? Da, foarte bine, mulțumesc. Aș dori să mă refer la actele delegate și la actele de executare în procedură, sau procedurile legislative. Uh, Cred că este foarte important să iau cuvântul și să exprim uh, punctul de vedere. Știm care este poziția Comisiei cu privire la actele delegate și știm de asemenea și care este poziția foarte clară a Parlamentului în acest uh, domeniu. Însă, Consiliul uh, are poziții câteodată fluctuante, câteodată spune da, câteodată nu și nu știm unde ne aflăm. Unul dintre dosarele de care mă ocup eu, referitor la modificarea regulamentului 5013 din 2001, pe care îl vom uh, discuta uh, la comisia noastră în 8 uh, luni viitoare, Uh, vom uh, discuta două aspecte principale uh, din perspectiva actelor delegate. În primul rând, suspendarea și apoi problema reciprocității. reciprocității. Care este scopul nostru? E ca poziția Parlamentului să rămână foarte clară dar, pe de altă parte, încercăm și să încurajăm o negociere puternică poziție puternică a Parlamentului după ce vom fi votat, tocmai pentru a ajunge cât mai repede la plenară. Domnule președinte, aș dori să știu dacă, după declarația pe care am făcut-o, dacă există o evoluție în ce privește posibilitatea de a folosi actele delegate în aceste negocieri între cele trei instituții. Mulțumesc! Pentru mine nu e nicio problemă, nu văd niciun inconvenient, luăm uh, notă de tot ce ați spus, uh, nu uh, văd nicio problemă în a continua în acest sens pe acest dosar referitor la regulamentul 539 din 2001. Și mai pot adăuga ceva. Știm foarte bine că uh, raporturile între cele trei instituții uh, cu privire la dosarele legislative a fost uh, abordate la ultima reuniune a conferinței președinților de comisii. Deci s-a abordat acest subiect în mod neoficial și s-a vorbit și de posibilitatea de a aborda acest subiect în comisiile competente Uh, s-a vorbit despre Away Day, o uh, zi uh, de reflecție neoficială și din ce am, câte am înțeles eu, această procedură legislativă nu pune probleme, dar s-ar putea ca la unele comisii, de exemplu la Comisia de Transporturi sau de Mediu, să apară probleme, dar în orice caz noi luăm act, luăm notă de ce ne-ați spus dumneavoastră pe marginea acestui dosar. Aș dori să mai adăugăm că vom avea astăzi ședința coordonatorilor la 11 și jumătate conform ordinii de zi și vom discuta și acest subiect și mâine vom continua la uh, cu o audiere cu doamna comisar Malmström în ce privește uh, uh zona Schengen dar astăzi la 11 și jumătate cu coordonatorii vom discuta uh, tocmai despre subiectul actelor delegate. În, uh, din perspectiva negocierilor uh, interinstituționale. Uh, deci luăm notă încă o dată de observația dumneavoastră și poate că după reuniunea coordonatorilor, poate coordonatoarea din partea grupului PP ar putea să ne prezinte doamna Matia. Matiu ne va putea informa în legătură de uh, deciziile luate uh, în timpul uh, reuniunii coordonatorilor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc faptul că mi-ați permis să iau cuvântul uh, și că ținut cont de observația mea. Uh, mulțumesc, acestea fiind spuse. Putem să trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, pe care uh, începusem să-l uh, anunț deja. E vorba de, de documentele cu informații cheie referitoare la produsele de investiții. Raportorul pentru aviz din partea comisiei noastre este colegul uh, Petru Constantin Luhan care ne onorează cu prezența în această dimineață și aș dori doar să mai spun înainte că la ședința din 21 februarie domnul Luhan și-a prezentat proiectul de aviz uh, pentru această propunere de regulament. Termenul limită de depunere a amendamentelor a fost uh, stabilit pentru 28 februarie 2013. Au fost uh, înaintate 35 de amendamente și împreună cu amendamentele raportorului avem deci în total 48 de amendamente. Deci, după dezbaterea de astăzi, din această dimineață, după discutarea amendamentelor, votul uh, va avea loc în 8 aprilie la următoarea reuniune a comisiei noastre. Aș dori în primul rând să dau cuvântul raportorului și după aceea comisiei și Consiliului, dacă doresc uh, să ia cuvântul, și după aceea vom discuta amendamentele. Domnule Luhan, vă rog, aveți cuvântul. Muchas gracias, señor presidente. Um domnule președinte. Este un raport destul de tehnic um, acesta pentru care trebuie să înaintăm un aviz. E vorba de propunerea de regulament al Parlamentului și Consiliului în legătură cu documentele cu informații cheie referitoare la produsele de investiții. Comisia competentă pe fond este ECON. Dar drepturile fundamentale sunt importante în acest dosar, de aceea s-a cerut avizul comisiei noastre. Propunerea mea este aceea de a îmbunătăți transparența pe eh, piața de retail, eh, eh, pentru produsele de investiții de retail. Aceste produse sunt din ce în ce mai greu de înțeles pentru cetățeni. Aceștia se confruntă cu dificultăți în momentul în care doresc să le evalueze, să le compare pentru a lua, a lua o decizie informată în legătură cu produsul financiar pe care um, îl acceptă și îl, îl contractează. E vorba de reguli și obligații uh, pentru uh, instituțiile financiare legătură cu informațiile cheie care trebuie comunicate consumatorilor pentru a-i ajuta să înțeleagă mai bine aceste produse și pentru a le facilita comparația produselor respective. Textul uh, oferă de asemenea mai multe prerogative autorităților competente pentru sancțiuni administrative în cazul nerespectării obligațiilor impuse de acest uh, instrument juridic. După cum am spus, Comisia ECON este comisia competentă pe fond pentru acest raport și noi a trebuit să evaluăm aspecte tehnice pentru a face legătura directă cu drepturile fundamentale, drepturile cetățenilor Uniunii Europene. E vorba mai ales de fondurile de investiții, produse structurate de investiții de retail și anumite tipuri de contracte de asigurări utilizate în scopuri investiționale. După cum am spus, după cum ați spus dumneavoastră, s-au depus în total 48 de amendamente. Nu toate aceste amendamente sunt direct relevante pentru avizul Comisiei Libe, dar le-am acceptat pe toate pentru că sunt relevante pentru raport în sine. Multe amendamente au fost depuse de domnul Weidenholzer, deși nu toate sunt uh, de competența Comisiei Libe, eu cred că ele vor permite uh, mai bună apărare a drepturilor consumatorilor, o protecție sporită a persoanelor și vom avea o um, discuție cu domnul Weidenhorzer pentru uh, a ajunge la amendamente de compromis. Vom începe astăzi aceste discuții. Domnul Tavares a depus de asemenea amendamente relevante, interesante. Am discutat deja uh, Um, cu stafful lui despre posibilități de amendamente de compromis. După cum uh, ați spus, votul va avea loc pe 8 aprilie. Atât am avut de spus și comisia cred că are, dacă comisia are ceva de adăugat, uh, putem dezbate. Mulțumesc. Thank you, Mr. Luhan. Vă mulțumesc, domnule Luhan. Acum avem posibilitatea unei dezbateri. Având în vedere că eurodeputații s-au exprimat, dau cuvântul comisiei dacă dorește să facă observații. Dar am văzut că și domnul Bronx dorește să ia cuvântul. Vă rog, domnule Bronx, aveți cuvântul primul. Mulțumesc. Prima mea reacție la conținutul acestui acestui uh, proiect uh, de regulament a fost una favorabilă pentru că, într-adevăr, consumatorii trebuie protejați, trebuie să înțeleagă um, caracteristicile și riscurile legate de aceste produse. Eu aș prefera ca această protecție să fie oferită de statele membre, pentru că ele înțeleg mai bine ce trebuie să se explice atât instituțiilor care oferă aceste produse, cât și um, cetățenii. Raportorul spune că preferă ca reglementarea să se facă prin regulament. Eu aș spune dacă trebuie neapărat să fie o legislație europeană, dacă această chestiune trebuie neapărat legiferată, legiferată la nivel european, aș prefera o um, directivă pentru a oferi mai multă flexibilitate. Um, la prima vedere, aceasta pare să fie o, o măsură de protecție a consumatorilor care, de care trebuie să ne bucurăm. Dar principalul obiectiv uh, apare evident că în cazul multor măsuri din legislația europeană, în momentul în care la aliniatul 4 din justificare se spune Obiectivul este crearea unui sistem mai uniform în Uniune, facilitând uh, compararea produselor în cadrul Uniunii Europene. Deci, principalul obiectiv uh, nu este doar acela de a proteja pe consumator, ci acela de a facilita uh, piața unică. Mă voi opri aici. Mulțumesc. Holzer, Sie haben das Wort. Domnul Weidenholzer, aveți cuvântul. Ordnung zu haben, weil diese Mulțumesc foarte mult. E vorba de niște produse oferite în plan european și cred că aceasta este o reacție târzie, dar corectă la criza financiară. Aspectul de bază eh, drepturile de bază, mă scuzați, trebuie să fie în centrul preocupărilor noastre mai ales pentru mici investitori și amendamentele mele se îndreaptă exact în această direcție. Sunt foarte recunoscător raportorului pentru faptul că vrea să poarte o discuție deschisă. Ce e foarte important este să reducem complexitatea acestor produse pentru că adesea, pentru majoritatea oamenilor, um, produsele sunt de neînțeles și aș propune ca într-un considerent să stipulăm faptul că E important să ținem cont de drepturile de bază, de drepturile fundamentale ale cetățenilor și ale consumatorilor. Eu sunt de acord în mare parte cu raportorul. Aș vrea să fac câteva corecturi pe aici, pe acolo, odată în ceea ce privește uh, reducerea exceptărilor, pentru că sunt prevăzute foarte multe exceptări și, practic, e vorba de informații de bază pentru toate produsele. Uh, Până la urmă, nu are niciun rost uh, să venim cu motive pentru care anumite produse nu necesită informații de bază. Apoi e vorba iarăși de conținutul informațiilor. E foarte important să numim grupul țintă cărora le sunt destinate aceste produse. De asemenea, e foarte important să vedem cum putem să renunțăm la aceste produse, când, în ce condiții. Și accesul la informații este foarte important, pentru că aici adesea apar abuzuri. Cred că este foarte important să facem tot posibilul în așa fel încât abuzul să nu aibă loc și să nu afecteze mai ales pe micii investitori. Și pentru a facilita accesul este absolut necesar să avem informații pe înțelesul tuturor, pentru că doar atunci pot fi sigur de drepturile mele când le înțeleg. În cele din urmă, o mare problemă cu criza um, a fost faptul că a dispărut încrederea cetățenilor în instituții. Eu cred că e foarte important să facem ceva, să reducem, de exemplu, volumul de informație pentru a redobândi încrederea cetățenilor, încredere care a dispărut. Mulțumesc! Mulțumesc! Dacă nu mai sunt alte intervenții, atunci... Doar o secundă, vă rog, doar o secundă. Comisia sau președinția vor să intervină? avem uh, mai multe instituții reprezentate aici, până la urmă. Comisia, vă rog. Um, yes, I just wanted to comment on um, the, uh... Da. Doream într-adevăr să iau cuvântul. Discuția este interesantă. Obiectivul propunerii a fost bineînțeles uh, de deputați și, într-adevăr, Obiectivul este acela de a îmbunătăți înțelegerea informațiilor uh, în legătură cu aceste produse de investiții și uh, îmbunătățirea posibilității de a compara produsele. O problemă fundamentală pe piața produselor de investiții de retail este faptul că nu foarte mulți cetățeni înțeleg bine produsele care le sunt vândute și uh, nici nu le pot compara. Dacă omul nu poate înțelege și compara produsele, este foarte greu ca piața să funcționeze eficient și uh, oamenii au dificultăți în a înțelege obligațiile lor contractuale. Înainte de a face această propunere, am făcut anumite studii și de aceste studii a reieșit importanța consecvenței în abordarea acestor tipuri de produse și folosirea standardizării informațiilor. Deci, folosirea acelorași, titluri pentru toate produsele în aceeași ordine, pentru ca oamenii să poată să înțeleagă structura informațiilor și să le folosească mai ușor pentru a le compara. Acesta este un principiu major al propunerii noastre. Dar, în general, discuția este într-adevăr foarte interesantă pentru noi. Atât am avut de spus. Mulțumesc. Okay, thank you. The presidency would like to... Mulțumesc. Președinția dorește să ia cuvântul sau nu? Nu dorește. Dau din nou cuvântul domnului raportor Luhan. Thank you. As I am an economist, um, I... Mulțumesc. În calitate de economist, uh, aș avea poate o abordare puțin diferită, dar într-adevăr nu trebuie să uităm drepturile um, producătorilor, instituțiilor care oferă aceste produse pe de o parte, dar și drepturile și obligațiile consumatorilor cetățenilor care contractează aceste produse. După cum a spus Comisia, trebuie să facem ceva la nivel legislativ uh, pentru ca piața să fie mai dinamică și mai funcțională. Dacă omul nu are suficiente informații în legătură cu produsul, uh, uh, nu uh, vor fi stimulați să cumpere astfel de produse. Deci, într-adevăr, un obiectiv al acestei propuneri este acela de a face piața mai funcționarea pieții mai eficiente, dar fără a uita drepturile fundamentale ale celor două părți contra contractante și mai ales drepturile fundamentale ale cetățenilor, ale consumatorilor. Acesta este obiectivul Parlamentului European. Domnul Bronx a spus că se poate pune problema dacă aceste competențe ar trebui să fie ale statelor membre sau mai repede să, chestiunea să fie generalizată, standardizată la nivel european. Trăim în era globalizării. Și există interconectări evidente între produsele financiare și de investiții pe piața de retail, de aceea este important să există reguli comune. Acesta a fost un punct critic în discuție, în dezbaterea noastră, dar noi considerăm că în acest caz se aplică totuși principiul subsidiarității. Este uh, competențele trebuie să fie clar împărțite, dar este în interesul nostru ca mai multe competențe să fie reglementate prin regulamentele europene. În ceea ce privește reducerea numărului excepțiilor, ați menționat acest lucru foarte important. Aș spune că este greu de echilibrat, pe de o parte, simplificarea informațiilor în general, pentru a se da cât mai puține informații pentru ca oamenii să le poată ține minte pe toate și pe de altă parte ca documentul să fie suficient de complet și complex pentru a se putea face o comparație clară și completă. Sunt lucruri de discutat și sunt uh, deschis oricărui discuții, dar eu, eu unul nu prea grez excepțiile dar, pe de altă parte, trebuie să se respecte standardele europene, mai ales pentru că piețele diferitelor state membre sunt atât de diferite. Și există tentația de a se impune din ce în ce mai multe condiții piețelor um, sau condiții uh, la intrarea pe noi piețe. Uh, Uh, cum ar fi uh, intrarea pe piețele, mm, pe piețele noilor state membre. Uh, și apoi în ceea ce privește accesul. E nevoie să acoperim și acest punct și să fim corecți. Dumneavoastră ați spus că e nevoie să tratăm informațiile mai repede, mai centralizat și mai ușor. Dar eu nu cred că consumatorii la ora actuală au acces suficient la informațiile cheie și de aceea lucrurile se mișcă mai puțin decât uh, s-ar putea mișca. Noi vrem să avem o reacție de push-up. Nu doar în ceea ce privește investițiile, dar și în ceea ce îi privește pe consumatori, până la urmă pe cumpărătorii acestor produse. Nu este simplu, nu este ca și cum mai vinde mere sau pere, deoarece volumul informațional este, în cazul acesta, mult mai mare prin comparație cu alte produse obișnuite. Și tocmai de aceea trebuie să analizăm maniera în care putem să simplificăm informația, dar nu neapărat să le reducem. Eu nu sunt neapărat un adept al reducerii informațiilor, dar sunt cât se poate de devotat simplificării informațiilor și tocmai acest lucru trebuie să fie implementat. Nu în ultimul rând, trebuie să punem lucrurile în context, pentru că, după cum ați subliniat, suntem în plină criză. Criza, evident, a influențat această piață și acum, iată că și instituțiile europene trebuie să găsească o cale de lansare de măsuri de stimulare, în așa fel încât oamenii să devină mai atenți la aceste produse, rezultatul fiind obținerea de creștere economică. Asta este ideea de bază și, evident, sunt cât se poate de deschis, uh, în așa fel încât, discutând, să găsim uh, o cale de compromis. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Luhan. Și acum, având în vedere că am uh, analizat amendamentele, 48 la număr, având în vedere că l-am ascultat și pe domnul raportor și că am ascultat și pe cei care au participat la dezbatere și au dorit să intervină, nu ne rămâne decât să facem un lucru. Să anunțăm votul care este stabilit pe 8 aprilie. Deci vom vota la comisie pe 8 aprilie Acum ar trebui să trecem la vot. Avem un vot uh, programat pentru ora 10 și 15. E uh, prea devreme, e 10 și 5. Și așa se întâmplă de obicei. Uh, toată lumea se organizează în așa fel încât să vină chiar la timp, deci la și 15. Nu pot decât să propun o pauză de 10 minute, urmând ca la 10 și 15 fix să reluăm lucrările și să votăm acordul uh, cu privire la Moldova. 10 minute pauză.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

Vă rog, vă rog să fiți atenți, vă rog să luați loc. Domnule Luhan, vă rog. Domnul Luhan, vă rog. E 10 și un sfert și cred că putem uh, începe pentru că avem cuvorumul în sală, deci vă propun să trecem la vot punctul 5 de pe ordinea de zi, acordul dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova de modificare a acordului dintre Comunitatea Europeană și Republica Moldova privind facilitatea eliberării vizelor. Trecem acum la vot. Vom vota electronic. Nu e complicat, avem doar un vot, deci haideți, vă rog, să votăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Celor care au sosit, tocmai au sosit, aș dori să le spun ce facem. Deci mai avem un vot în plus, din câte mi se explică, și doamna Gabriel vă dorește să voteze pentru și doamna Romero. Deci avem domnul Enciu, 2. Deci avem 40 de voturi exprimate, 30, nu, 42 de voturi pentru, 2 împotrivă, nicio abținere. Deci propunerea se adoptă. Vă rog, vă rog. Se adoptă această propunere și votul pentru plenar va avea loc în luna aprilie. Trecem mai departe, vă mulțumesc. Am terminat cu votul. Trecem la punctul următor, punctul 6. Modificarea regulamentului privind precursorii drogurilor. Trecem la punctul 6, deci modificarea regulamentului numărul 273 din 2004 privind procursorii drogurilor. Raportoarea este în sală, doamna Ana Head. Avem 25 de amendamente pe lângă cele 21 conținute deja în proiectul de raport, care trebuie să fie discutate astăzi după prezentarea doamnei Head. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și aș dori să mulțumesc tuturor celor care au depus amendamente la această propunere. Așa cum am spus și uh, la ședințele anterioare, este o chestiune foarte tehnică, dar este foarte importantă. Uh, în ce privește amendamentele care au fost înaintate, vă pot spune că pot să le sprijin pe majoritatea dintre ele, majoritatea dintre ele ocupându-se de uh, aspecte legate de protecția datelor. Domnul Triantafilides, din partea grupului GUE, a uh, propus să ștergem aproape tot uh, în legătură cu baza europeană de date. Nu, cre- nu cred că e o, o uh, poziție corectă, nu sunt de acord cu ea. Cred că ar trebui să avem un temei juridic în legătură cu uh, felul în care se poate folosi baza europeană a datelor. Cred că este foarte importantă această bază de date tocmai pentru a preveni răspândirea acestor precursori uh, ai drogurilor și acest tip de cooperare este foarte importantă pe piața internă, cred eu. Cred că trebuie să îi uh, protejăm pe cetățenii noștri de droguri, dar uh, trebuie și să nu uităm uh, combaterea criminalității organizate, care de obicei face traficul droguri. Am încercat să obțin un echilibru între protecția datelor personale, pe de o parte, și lupta împotriva acestor bande de mafioți, de traficanți. Întrebarea este uh, cine ar trebui să aibă acces la această bază de date. Eu am uh, întocmit un amendament, amendamentul 38, care încearcă să uh, respecte prevederile um, directivei cu privire la protecția datelor. Cred că ar trebui să încercăm să um, anchetăm aceste uh, infracțiuni în mod corespunzător. Deci ce aș dori eu să propun este ca statele membre să acorde uh, acces la această bază de date Uh, autorităților competente. Deci e vorba de baza de date uh, constituită în urma aplicării regulamentului. Deci trebuie să ne asigurăm că toate prevederile legate de protecția datelor sunt respectate. Există probleme, de exemplu, cât timp ar trebui să fie păstrate aceste date, 2 sau 3 ani. Eu uh, propun să mă întâlnesc cu raportorii din umbră Uh, în această săptămână și să uh, decidem uh, dacă ne decidem pentru 2 sau 3 ani. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au depus amendamente, așa cum am spus, și o să vă informez în continuare legătură cu amendamentele de compromis. Vă mulțumesc. Mulțumim, doamnă Head. Raportoarea ne-a prezentat problema. Aș dori să știu dacă dorește cineva să ia cuvântul, dacă sunt uh, intervenții pe marginea acestui raport. Din câte am înțeles, domnul Fos dorește să ia cuvântul. Vă rog. Ähm, Mulțumesc. Îl reprezintă domnul Pirker, care, din păcate, nu poate participa la reuniune, dar a vrut neapărat să intervin eu în numele domniei sale. Într-adevăr, există 46 de amendamente și adesea amendamentele raportoarei aveau legătură cu protecția datelor. Acest subiect e abordat din această perspectivă. Ce nu e acceptabil din perspectiva PPE-ului sunt cele opt amendamente ale domnului Trianta Filides, deoarece el renunță, elimină uh, propunerea Comisiei de a crea o bază de date europeană. Noi nu considerăm că e corect să se procedeze astfel. Tocmai de aceea, în general, uh, în ceea ce privește legătura propunerii cu protecția datelor, um, e foarte important să găsim um, o soluție practicabilă. Din câte am înțeles eu, uh, cooperarea până acum a fost foarte bună. În numele domnului Pircă vreau să vă mulțumesc. E bine că la 38 e o portiță care ne permite un, să avem o marjă de manevră. La 39, domnul Pircăr menționează exact aceeași problemă. E vorba de utilizarea informațiilor pentru combaterea traficului ilicit de droguri și cu precursori. În continuare, noi considerăm că e mai bine să se întâmple așa și ne bucură faptul că se poate formula un amendament de compromis. În ceea ce privește transformarea acestui uh, regulament într-unul practicabil, e un amendament 40 al domnului Pircăr uh, formulat exact în acest sens și ne bucură faptul că doamna Het l-a acceptat. E vorba uh, apoi la 14 de uh, acele derogări cu privire la accesul la informații, mai ales când au loc anchete și acestea sunt împiedicate din cauza lipsei uh, de informații. Trebuie într-adevăr să ne protejăm în fața infracțiunilor. În ceea ce privește uh, extinderea listei de precursori, Nu au fost uh, depuse amendamente în acest sens. Per ansamblu, suntem de părere că se poate ajunge la o linie comună și la un bun compromis și vrem să-i mulțumim de pe acum uh, raportoarei pentru că facilitează uh, cooperarea. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, domnule Fos, doamna Intveld. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru că nu am avut ocazia să citesc toate amendamentele deocamdată, dar mă bucur că doamna raportor în principiu se declară pentru uh, aceste amendamente. Raportul se axează pe chestiuni legate în principal de protecția datelor și cred că ar fi foarte important să avem și uh, contribuții autorităților de protecția datelor, uh, deci um, EDPS și uh, grupul articolul 29. Am două observații. În general, aș dori să spun că eu nu sunt pe deplin convinsă că dacă creăm noi baze de date pentru orice domeniu, pentru orice nu merge bine, societatea noastră va face din lumea noastră o lume mai minunată, dar să lăsăm această dezbatere pentru o altă dată. Dar mi se pare interesant și faptul că Comisia consideră că folosește acest argument al sănătății publice pentru a justifica intervenția Uniunii Europene, care în calitate de uh, cetățean olandez și în contextul din Olanda e o idee foarte bună, o salut. Uh, știu însă că în alte situații Comisia Europeană spune că nu uh, e competentă în acest domeniu al sănătății publice. Deci, consider că avem de-a face cu o anumită doză de oportunism, dar sunt dispusă să discut cu dumneavoastră amendamentele. Mulțumim, doamnă Invent, mulțumim, doamnă, domnul, domnul Bronx. Eu sunt uh, pe ansamblu, sunt pentru uh, acest uh, uh, raport, pentru că este unul dintre domeniile în care legea uh, trebuie să fie folosită la nivel internațional. Dacă Uniunea Europeană nu ar exista, știți foarte bine că prefer acest lucru, ar trebui totuși să avem o astfel de uh, legislație printr-un acord uh, internațional ad hoc. Cred că conținutul acestui raport, dacă va fi Uh, modificat, pentru că doamna Head a spus că uh, e gata să accepte majoritatea amendamentelor, va obține un echilibru corect între punerea în aplicare și protecția datelor. Și astfel vom avea un domeniu destul de rar în care, de fapt, uh, eu aș putea să sprijin legislația europeană. Iată ce aveam de spus. Mulțumesc, Comisia. Nu știu dacă dorește să ia cuvântul, să intervină domnul Berend. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu voi fi succint pentru că aș dori în primul rând să mulțumesc doamnei uh, Head pentru raportul său și pentru sprijinul pe care l-a exprimat pentru propunerea noastră așa cum au uh, făcut și raportorii din umbră. Deci, uh, pe ansamblu, aș dori să spun că amendamentele care vizează consolidarea regulilor cu privire la protecția datelor pot fi acceptate de către Comisie. Evident că Comisia e uh, dornică să uh, aplice aceste reguli uh, la modul foarte corect și deci așteptăm cu uh, nerăbdare să cooperăm cu raportoarea și cu raportorii din umbră pe această temă, tocmai pentru ca uh, textul să uh, fie ameliorat dacă e necesar. De asemenea, aș dori să îi mulțumesc doamnei He, dar și domnului Fos pentru amendamentelor, amendamentele legate de eliminarea acestei baze de date. Aș dori să reacționez și la comentariul doamnei Infeld. Bazele de date uh, înlocuiesc obligații care există în conformitate cu regulamentul uh, actual. Uh, e vorba de e mail trimise și de documente pe hârtie. Deci încercăm, de fapt, să îmbunătățim un proces care există deja. Deci uh, folosim această bază de date pentru a colecta, pentru a aduna date cu privire la confiscări Uh, deci, um, statele membre consideră că există, acesta este un mod mai bun de a aborda această problemă decât cel existent. Și în același uh, timp încercăm să ajutăm autoritățile să verifice legitimitatea uh, operatorilor și a utilizărilor. Încercăm încă o dată să înlocuim activități care sunt deocamdată făcute pe, prin schimburi de scrisori sau de e-mail-uri. Aș dori să mă refer la un amendament al domnului Pirker, amendamentul 39. Uh, la acest amendament el propune ca informațiile colectate să poată fi folosite doar pentru a combate comerțul ilegal de droguri și de precursori ai drogurilor. Bineînțeles că în principiu și noi intenționăm să facem acest lucru, însă aș dori să mai uh, Uh, să vă mai spun că în conformitate cu Convenția ONU, noi suntem obligați să uh, transmitem uh, datele cu privire la confiscări și la transporturile oprite. Deci aceste informații sunt colectate în baza de date și avem obligația să le transmitem unui organism ONU. Ceea ce bineînțeles că nu va viza sau nu va include date personale. E vorba doar de cantitățile de uh, precursori de droguri care au fost confiscate sau care au fost oprite în Uniunea Europeană. Și aici nu sunt uh, implicate baze de date, uh, date personale. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, atunci vă rog, doamnă Head, pentru concluzii. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc tuturor uh, uh, colegilor pentru observațiile, pentru comentariile pozitive pe care uh, le-au exprimat. aș dori să spun grupului PPE că sunt de acord cu poziția lor, nu sunt de acord cu propunerea GUE de a elimina această bază de date, deci nu intenționez să sprijin amendamentele GUE, cred că cu toții suntem de acord. Doamne Intveld, sunt de acord cu aproape tot ce ați spus dumneavoastră. Sunt sigur că putem să discutăm uh, protecția datelor și bazele de date uh, cu altă ocazie, așa cum am spus, vom avea o reuniune a coordonatorilor, vom uh, analiza chestiunile pendinte și vom vedea dacă putem ajunge la amendamente de compromis. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc pentru aceste comentarii. Nu prea mai avem multe de spus. Votul la LIBE e prevăzut pentru 24 și 25 aprilie. Vom avea votul la următoarea ședință LIBE în aprilie. Și acum ne oprim. Înseamnă că putem începe ședința coordonatorilor și dacă coordonatorii sunt în sală, sunt uh, invitați să rămână pentru uh, reuniunea cu ușile închise și după aceea ne reluăm activitatea în plenul Comisiei Libe la ora 15. Mulțumim! Eh? I see that not, not, not all coordinators are here. So, again, 15 minutes of recess so that the coordinators which are not in the room